nous reprenons nos travaux après la séquence euh, à huis clos consacrée à la politique immobilière. Președintele reia, continuăm lucrările. Uh, după ce am uh, discutat despre politica imobiliară și a fost o ocazie să vedem în ce măsură putem să obținem mai multă transparență în acest domeniu. preții vă informează că munca lor se va termina la orele 12.30, ora prevăzută în program. Asta din pricina conflictului social care continuă. Dacă nu avem uh, alte observații. Deciziile coordonatorilor uh, le veți regăsi în dosarul dumneavoastră. Dacă nu aveți obiecții, vor fi considerate adoptate. În ceea ce privește procesele verbale din 20-21 uh, martie și 16 aprilie, la fel, dacă nu aveți obiecții, aceste procese verbale sunt adoptate. Vom trece acum la partea de votare a ședinței noastre. În ceea ce privește politica imobiliară, votul va fi amânat pentru săptămâna viitoare, pentru reuniunea noastră din 28 iunie. Ne vom pronunța acum asupra proiectului de buget rectificativ numărul 2, raportul raportorului general Siegfried Mureșan. Ați introdus cartelele de vot în aparatele de vot electronic. Vă rog să facem o simulare. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul se închide. Vă mulțumesc. La raportul de proiect de buget rectificativ, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 cu un amendament uh, oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum întregul text prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi uh, pentru și 5 împotrivă o abținere. Felicitări raportorului general. Continuăm acum cu raportul privind interoperabilitatea dintre sistemele de informații de cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație punctul 8, dar și punctul 9, frontiere și vize. Deci avem două proiecte de aviz uh, pregătite de colegul nostru, domnul Kölmel. Deci interoperabilitatea dintre sistemele de informații UE, cooperare poliționească și judiciară, azil și migrație și interoperabilitate între sistemele de informații UE, frontiere și vize. Aici voi da cuvântul pe scurt raportorului, domnul Kölmel, care ne va prezenta modificările aduse de comisie și eventualul impact al acestora asupra votului de astăzi. Dacă domnul Kelmel consideră că putem să votăm astăzi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau uh, să mă întind pe subiectul acesta. Am discutat deja în detaliu cele două rapoarte. Uh, cu siguranță măsurile acestea vor îmbunătăți securitatea la nivel uh, european. Bine, uh, acțiunile nu sunt ieftine, peste 500 de milioane de euro investiții, dar sunt absolut convins că aceste investiții sunt raționale. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că ieri Comisia a prezentat niște cifre noi se pare că Comisia ia în considerare dorința noastră de a fi uh, permanent informați în cazul în care cifrele uh, de bază se modifică. Uh, e inacceptabil ca Parlamentul European să ia o decizie care după aceea se dovedește a fi irațională din pricina faptului că cifrele s-au schimbat. În ceea ce privește EU-Lisa. Uh, costurile vor fi cu 36 de milioane în plus. Avem acum un nou cost de investiții de 461 de milioane de euro pentru EULISA. E important ca licitațiile să fie organizate într-o manieră cât mai corectă și transparentă cu putință. E nevoie ca oferta cea mai bună, bineînțeles, să fie aleasă, dar, bineînțeles, procedura în sine trebuie să fie una transparentă. Uh, mulțumim Comisiei Europene pentru informațiile pe care ni le-a uh, furnizat și uh, consider că putem vota astăzi cele două rapoarte, în ciuda modificărilor. Foarte bine, mulțumesc domnule Kelman. Prin urmare vom trece la vot. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10 este retras. Amendamentul 3. Pentru? este caduc. Nu, trebuie votat. Totuși se corectează președintele amendamentul 3 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 ă, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11 este retras. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum textul în integralitate, așa cum a fost modificat prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi la 3 și 3 abțineri. Felicitări raportorului. Acum, al doilea text uh, privind interoperabilitatea sistemelor de informații cu privire la frontiere și vize. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10 a fost retras. Amendamentul 3 acum pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 este retras. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Vom verifica. Să deschizi votul. S-a închis votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru și 12 împotrivă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum amendamentul oral numărul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum textul în integralitate prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări domnului uh, Kölmel. Și trecem acum la raportul doamnei uh, Eniriada, majorarea pachetului financiar aferent programului de sprijin pentru reforme structurale ne vom pronunța întâi asupra compromisului numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 14 voturi pentru 22 împotrivă. Acum, amendamentul amendamentele care erau incluse în acest compromis. Amendamentul 11, care reia un amendament oral cu privire la convergența in și out. Cine este pentru acest amendament oral? Cine este împotrivă? Abțineri? Vom face verificare electronică. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge 22 de voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, Verificăm prin uh, vot electronic la amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 21 de voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic la 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 22 de voturi împotrivă, 14 pentru, 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 37 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 nu. Uh, se corectează președintele. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Prin urmare, vom vota amendamentele care erau incluse în acest compromis numărul 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cu un vot separat. Partea întâi. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. A doua parte pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. qui est pour? Compromisul numărul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 3 se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și deci reluăm amendamentele acoperite. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, cu un amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar la amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și reluăm amendamentele acoperite. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, deci pentru, a, e caduc? Trecem la 29. Cine este pentru? E caduc și acesta. 30 și el e caduc. Atunci votăm amendamentul 9. Caduc și acesta. Da, aveți dreptate. Bun, trecem la amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 28 de voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Niriada. Și acum trecem la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul domnului Lamassur pentru Air France. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 și 8 sunt caduce. Amendamentul 9 atunci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 e retras, 11 e retras, 12 votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 e retras, 14 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Votăm prima parte doar. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Cu un amendament oral. E un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 19. Votăm ultima parte, ținând seama și de rezultatul votului la 18. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Vom verifica. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul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 pe dou două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 25, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Și amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm textul. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Scutai clu. S-a închis votul și se adoptă 31 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări colegului Lamasur. Nous avons maintenant à nous prononcer. Și acum va trebui să votăm două transferuri Poate că Siegfried Mureșan, domnule raportor general, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi din partea mea. Primele transferuri pe care trebuie să-l votăm e vorba de decizia numărul 10 a Comisiei Europene și acest transfer este, de fapt, consecința votului pe care l-am avut la raportul înaintat de colegul Alain Lamassur și anume pentru a mobiliza 9,89 de milioane de euro pentru a-i susține pe lucrătorii companiei Air France care au fost disponibilizați. Deci vă propun să votăm pentru acest transfer. Merci. Nous allons passer au Foarte bine, trecem la vot. Votăm acest transfer 10 bară 2018. S-a deschis votul. Tout le monde a voté Apparemment pas. Scrutin clos. A votat toată lumea? Foarte bine, s-a închis votul. 23 de voturi pentru, 3 împotriva, o abținere. Trecem la al doilea transfer, domnule raportor, vă rog. Mulțumesc. Acest transfer se referă la cheltuiele administrative. E ceva destul de simplu E vorba de 14,1 milioane de euro care sunt transferate între diferitele direcții generale ale Comisiei și primul lucru pe care trebuie să spun este de unde provin banii, care sunt sursele. Două surse la, uh, sunt. Mai întâi sume care au fost menținute și n-au fost alocate tocmai pentru a acoperi astfel de nevoi care au apărut pe lungul implementării bugetului și a doua sursă de finanțare o reprezintă raportul uh, DigiLevel, de reprioritizare și e fond, vorba de fonduri prevăzute pentru delegații. Deci, acum, unde vor fi alocați acești bani? Merg la Direcția Generală Bagi și la Secretariatul General pentru Proiecte de uh, IT, pentru studii, pentru consultări, DigiHome, pentru migrație și securitate și DigiNIR, care uh, se vor fi utilizați pentru proiecte în vecinătatea de sud și estică. Merg la DG Move în contextul negocierilor pentru acordul Open Sky. E nevoie de resurse suplimentare în acest sens și uh, pentru delegații. Deci după ce am examinat toate aceste lucruri, dragi colegi, domnule președinte, vă propun să votăm pentru acest transfer și anume 14,1 milioane pentru cheltuieli administrative. Se supune la vot. În vot, votăm electronic cu apel nominal, deci s-a deschis votul. Chairman, the interpreters are asking you to use your microphone. Domnule președinte, se cere să folosiți microfonul. Merci. Je confirme que le scrutin était ouvert. Deci, confirm încă o dată, spune domnul președinte, că era votul deschis. Și rog pe cei care încă nu au votat să voteze. Și iată că acum s-a închis votul. Și se adoptă 23 de voturi pentru, 3 împotriva. Felicitări raportorului general. Și domnul Ashart. Doriți să ne prezentați recomandările dumneavoastră în ceea ce privește transferul pentru Comitetul Regiunilor și pentru Controlorul European pentru Protecția Datelor, articolul 25 al regulamentului și modificarea tabelului efectivelor uh, CDFOP. Vă rog, aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte uh, pentru supraveghetorul pentru protecția datelor. Prima măsură, se, e vorba de 700.000 de euro din uh, linia bugetară de remunerare pentru linia contractuală, ceea ce va permite să avem 15 noi contracte pentru bordul uh, pentru protecția datelor și, de asemenea, putem acoperi și anumite concedii de maternitate. Susținem acest lucru pentru că e o abordare, o propunere foarte rezonabilă și va avea cu siguranță efecte pozitive pe termen lung. Din punct de vedere tehnic nu sunt probleme. O a doua solicitare, din nou, din partea supraveghetorului pentru protecția datelor, care a solicitat Uh, transferarea unui post AST 1 care să devină un post AST 2 pentru că au uh, un membru uh, în rândul staffului cu o experiență sporită. Um, eu mă gândesc, domnule președinte, că ar fi bine să le aprobăm pe ambele la oaltă în cazul în care ați fi de acord. Putem să facem asta acum? Bravo. Din punct de vedere tehnic, nu sunt probleme. Președintele, dacă nu sunt obiecții, atunci putem considera că aceste transferuri se adoptă. Bun. Last point. Iar ultimul punct se referă la o solicitare din partea Comitetului Regiunilor pentru a efectua un transfer am, i-am, am cerut acestora mai multe informații uh, referitoare la acest transfer. Uh, în continuare așteptăm aceste informații, așa că vă propun să amânăm acest transfer pentru următoarea ședință. Si, donc, euh, Mulțumesc. Deci cel de-al treilea transfer este amânat la următoarea noastră ședință a Comisiei pentru Bugete, iar în ceea ce privește primele două transferuri, dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm că acestea sunt adoptate. Și acum am să dau cuvântul uh, Monicăi Holmeier în ceea ce privește politica imobiliară. Vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc. O informație prealabilă Votul uh, va avea loc în uh, iulie. Este vorba despre uh, clădirea EBA la Paris. Vom vota pe 9 iulie subiectul acesta și până atunci aș cere acestei autorități să ne transmită informații suplimentare cu privire la asistența primită din partea guvernului britanic ajutor uh, care se referă la închirierea actualului uh, sediu al EBA de la Londra. Costurile de chirie a acestei clădiri sunt de 1,7 milioane. Uh, am închiriat această clădire pe o perioadă de 12 ani. Din păcate, iată, a venit Brexitul. Brexitul e nevoie de un nou chiriaș dacă nu vom fi obligați să plătim această sumă în continuare. Agenția EBA a organizat uh, o nouă licitație în Paris, deși autoritățile franceze au organizat, organizat deja o astfel de licitație și în urma acestei uh, licitații uh, s-a găsit o clădire potrivită. Ei bine, mutarea va fi în tur Europlaza în cartierul La Défense, etajele 26-28, chiria este, închirierea este pe o perioadă de 9 ani. După 6 ani acest contract poate fi reziliat. Am aflat, iată, că ei important să avem și această opțiune de reziliere a, a contractului de închiriere, deci am învățat din lecțiile trecutului peste 5.000 de metri pătrați închiriați, uh, peste 200 de angajați uh, care încet încet se vor uh, muta în aceste etaje, pornind de la deciziile luate, bineînțeles. 1,925 de milioane este valoarea chiriei, s-a luat în considerare de asemenea garanția care trebuie să fie vărsată proprietarului. În orice caz, pe ansamblu, noua clădire de la Paris va fi mai ieftină decât vechea clădire de la Londra. În plus, mai există și un sprijin din partea uh, guvernului francez, 1,5 milioane pentru Uh, pentru mutare și uh, peste 700 de uh, mii de euro pentru reamenajarea spațiului. De asemenea, conform contractului de închiriere se prevede și o scădere a chiriei în timp. Uh, sprijinul primit uh, din partea guvernului francez nu are nimic de a face cu uh, clădirea aleasă. Dosarele vor fi evaluate în următoarele săptămâni. Voi face asta alături de raportorii din umbră. EBA, bineînțeles, își dorește să ne informeze din timp, să ne informeze detaliat și am senzația că, spre deosebirea de vechea situație de la Londra, acolo unde lucrurile erau noi pentru toți angajații, uh, Uh, deci am senzația că de data aceasta suntem uh, mult mai structurați sau uh, EBA este mult mai structurată și această structură cât se poate declară, regulile respectate ne vor permite să votăm acest raport în 9 iulie. Dacă mai doriți informații, bineînțeles, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim, doamnă Holmeier, pentru aceste informații. Subiectul este într-adevăr, unul foarte important. Vom mai discuta și săptămâna viitoare, nu cred că există intervenții acum. Prin urmare, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este unul care ține de actualitatea geopolitică. Comisia Bugete a dorit să primească mai multe informații din partea Comisiei Europene cu privire la decizia de pe 6 iunie, conform căreia Iranul va fi inclus pe lista de proiecte de investiții ale BEI. Comisia AFET, reprezentată de domnul uh, Fleckenstein, raportor, raportor uh, permanent pentru uh, Iran, a fost invitat la această ședință, a fost invitată la această ședință. De asemenea, domnul Lewandowski, președinte al delegației pentru Iran, ne va putea la rândul său oferi mai multe informații. Uh, Uh, propun să dăm fiecărui intervenient 3 minute la dispoziție. Avem și un reprezentant al Comisiei uh, responsabil al unității ECFIN, care lucrează în cooperare cu Banca Europeană de uh, Investiții și Banca pentru Dezvoltare. BEI este reprezentat de directorul Unității pentru Finanțare, uh, avem și un reprezentant al uh, SAE, căruia cu greu îi pot pronunța numele. Domnia sa este director al Task Force-ului pentru Iran de la SAE și uh, toți acești invitați stau la dispoziția noastră pentru întrebări și uh, comentarii. Doamna Crizanovska este cea care va începe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă prezint actul delegat care are drept obiectiv mutarea Iranului de pe lista de beneficiari potențiali a investițiilor demarate de către BEI pe lista beneficiarilor. Uh, Decizia a fost luată pe 6 iunie. Această decizie este uh, prevăzută, practic, de către, uh, prin, prevăzută de decizia adoptată de către Consiliu și uh, Parlament cu privire la extinderea mandatului de investiții a BEI. La începutul anului s-a luat deci această decizie. Uh, Domnul Juncker și doamna Mogherini au fost sprijiniți în demersurile lor la Sofia de către șefii de stat și de guvern. Întâlnirea de la Sofia a avut loc imediat după decizia anunțată de către uh, SUA uh, de reinstaurare a sancțiunilor împotriva Iranului. Acest act delegat este punerea în aplicare a unei decizii unanime, o decizie politică unanimă. Dați-mi voie să vă explic clar ce anume reprezintă acest, acest act delegat. Conform actului delegat, Iranul va deveni un stat eligibil pentru garanția oferită de către Uniunea Europeană activităților externe ale BEI. Schimbarea nu înseamnă însă că Bey va începe imediat să facă împrumuturi în Iran. Deciziile de uh, creditare rămân în continuare prerogativa uh, nivelurilor de decizie ale BEI și, bineînțeles, orice fel de decizie de genul acesta va respecta regulile și procedurile în vigoare. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre importanța calendarului. Adoptarea acestui act uh, delegat va declanșa o uh, perioadă de două luni în care uh, Consiliul și Parlamentul își pot fie exprima propria uh, poziție pe marginea deciziei, fie pot cere o prelungire cu încă două luni a acestei perioade de reflexie. Dar rațiunea acestui uh, calendar este uh, reprezentată de faptul că primele măsuri ale Statelor Unite vor intra în vigoare pe 6 august 2018. Deci, această decizie, acest act delegat, fiind până la urmă o expresie clară a voinței uh, um, șefilor de stat și de guvern a Uniunii Europene ar trebui să intre în vigoare chiar cu o zi înainte de uh, intrarea în vigoare a acestor sancțiuni din partea Statelor Unite ale Americii. Mulțumim, domnul Demazie, din partea BEI. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun în, în câteva cuvinte, cuvinte considerați, considerentele uh, și avertismentele pe care BEI le-a transmis Comisiei Europene încă de la bun început, încă din momentul în care Comisia a informat uh, BEI uh, în legătură cu această decizie referitoare la Iran. Mesajul băncii noastre este un dual. În primul și în primul rând, re- relevanța acestei decizii este limitată și în al doilea rând, această decizie ar putea aduce pericole semnificative pentru Uniunea Europeană. Asupra primului comentariu v-aș spune următoarele. Bineînțeles, BEI este cea care va lua decizii cu privire la caracterul eligibil sau nu a unor proiecte. Decizia trebuie să fie luată de către Consiliul Guvernatorilor. Uh, Uh, acolo unde uh, proiectele finanțate ar trebui să se bucure de o majoritate calificată. După aceea, proiectele în Iran nu ar putea fi demarate până când BEI nu va fi uh, negociat cu Iranul un acord cadru. Avem obligația de a încheia genul acesta de, a, uh, de acord cu fiecare stat partener. Prin acest uh, acord stabilim drepturile, imunitățile financiare și juridice de care avem nevoie pentru a demara operațiunile noastre. După aceea, până în momentul de față, Iranul uh, rămâne un stat care nu aplică standardele internaționale în ceea ce privește combaterea activităților teroriste. Uh, și uh, uh, să nu uităm, Iranul este un stat uh, în care BEI nu poate finanța nimic altceva decât niște măsuri foarte limitate, asta ca urmare a justificatelor controle aplicate de către Comisia Europeană. După aceea, în ceea ce privește efectele financiare negative, să nu uităm că BEI are nevoie de acces cotidian la piețele de capital, piețele internaționale și uh, să nu uităm că dolarul guverne, guvernează aceste piețe. Prin intermediul mecanismului sancțiunilor secund, secundare, se prea poate ca BEI să fie considerată de către Statele Unite ale Americii ca uh, entitate care ajută Iranul, asta însemnând că s-ar putea ca investitorii uh, care cumpără Uh, titluri de valoare ale BEI să nu o mai facă de acum înainte, temându-se de represalii din partea americanilor. Iată, pentru BEI uh, accesul la piața de capital este absolut esențială. Și mai mult decât atât, uh, se prea poate ca toate operațiunile BEI să fie suspendate tocmai din pricina faptului că BEI nu va mai putea avea acces la dolari. S-ar putea ca uh, BEI să fie de asemenea uh, dată în judecată, să fie obligată să ramburseze anumiți dolari împrumutați, asta bineînțeles având un impact asupra proiectelor generale ale BEI. Uh, în ceea ce privește efectele uh, resimțite până în momentul de față, trebuie să vă spun că nu există astfel de efecte, dar riscul este unul latent și suntem conștienți de lucrul acesta. Există o serie de invest- uh, investitori uh, străini care așteaptă în continuare să, să vadă care este decizia finală asupra mandatului eBay. Uh, după aceea au existat o serie de articole în uh, presa americană, articole care Um, care condamnă BEI. Aceste articole au apărut în momentul în care Comisia și-a făcut cunoscută decizia și, mai mult decât atât, în momentul în care decizia Comisiei a fost uh, comunicată, a fost publicată, BEI a fost uh, obligată să se justifice în fața autorităților uh, americane uh, Uh, am fost uh, obligați să renunțăm la un uh, credit, la un împrumut pe care urma să-l facem. Până în momentul de față, această oportunitate de împrumut nu, a mai, nu s-a mai redeschis. Deci, revin prin a spune că această decizie a Comisiei este periculoasă, nu este neapărat relevantă, de asemenea, în contextul Iranului. Cred că ar trebui să așteptăm cu astfel de decizie până uh, când vom vedea exact care sunt de- deciziile luate de uh, către Statele Unite în ceea ce privește sancțiunile impuse Iranului. Mulțumim pentru aceste informații. Iată, ne aflăm într-un joc uh, geopolitic, joc geopolitic uh, care devine unul uh, cu atât mai important cu cât are un efect asupra piețelor. Cine știe ce se poate întâmpla. Îi dăm cuvântul acum domnului Fleckenstein, raportor permanent pentru Iran de la Comisia AFET. Domnia sa trebuie să ne părăsească la orele 11 și se pare că tocmai e ora 11, să vedem dacă ne, ni se mai adresează. Da. Voi sta uh, mai mult atunci. Am o întrebare. Pentru că ne-ați avertizat uh, deja dinainte despre uh, viziunea băncii. Însă aș avea o întrebare. Există o alternativă mai bună pe care ne-o puteți propune? Ce ați sugera? Sau ce ați sugera miniștrilor de finanțe să facă? Președintele, această întrebare o adresați domnului de Mazier, care va răspunde acum. Ehm, Ca să fiu sincer, având în vedere că BEI, pe de o parte, operațional, nu are capacitatea de a face mare lucru în Iran, de asemenea, avem și foarte puține marje în uh, fondurile financiare deschise de mandatele externe și fiindcă este nevoie de o acțiune rapidă în Iran, uh, asta poate aduce o, un pericol pentru Europa prin utilizarea permanentă a piețelor de capital, inclusiv a piețelor în dolari, ei bine, o alternativă ar fi să găsim un circuit mai scurt care să stabilească o legătură imediată între finanțele europene și Iran, fără a mai trece pe la BEI, probabil prin uh, crearea unui trust fund european Însă trebuie să vă mărturisesc cu toată sinceritatea că nu am studiat uh, mai îndeaproape mecanismele posibile în acest sens. Bien, monsieur le rapporteur. Bun. Uh, domnule raportor, uh, din partea AFET, acest răspuns vă inspiră o reacție sau o întrebare suplimentară? Nu. Atunci voi da cuvântul domnului Lewandowski, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Iran. Mulțumesc pentru delegația iraniană. Acordul nuclear cu Iran a fost uh, o victorie a diplomației profesioniste multilaterale. Uh, încă de la început, nu a fost vorba numai despre un acord nuclear, ci despre deschiderea acestei țări, despre uh, întărirea forțelor uh, din forțelor Iranului. Sigur cu includerea subiectului drepturilor omului uh, în uh, Iran. Încă de la început, însă, partea de blocare a fost cea legată de capacitatea financiară de a ne asuma angajamentele pe care le-am luat în fața uh, poporului iranian. Acum situația este și mai dificilă, dar totuși este gestionabilă. Opțiunea strategică a Uniunii Europene este foarte clară și a fost susținută de toți șefii de state din Uniunea Europeană la conferința de la Sofia în numele securității noastre, în numele securității globale uh, și în conformitate cu strategia de neproliferare nucleară și trebuie să protejăm Trebuie să ne protejăm uh, interesele legitime uh, financiare din Iran, deci companiile europene care acționează în Iran. Și trebuie și de aici această discuție de prelungirea mandatului de mm, acordare de împrumuturi uh, uh, pentru BEI. Uh, BEI este prudentă, înțeleg, însă nu văd ce altă alternativă am avea pentru a putea implementa în continuare acest acord. Decizia noastră este un act de suveranitate economică a Uniunii Europene. Prin urmare, eu o susțin în numele uh, delegației de, uh, privind relațiile cu Iranul. Mulțumesc. Așadar, ne spuneți că acționarii BEI doresc acte de, acest act delegat, însă BEI are dificultăți în a afirma această opțiune unanimă a acționarilor. Doamna raportoare Gardeza raportoare pentru împrumuturile BEI. Aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Nu prea cred că o să lămuresc eu ceva. Acum însă noi discutăm în mod concret de investiții în Iran, nu? Dar de fapt discutăm despre un gest diplomatic a Uniunii Europene față de o astfel de propunere pentru a susține acest deal cu Iranul și pentru a reacționa față de sancțiunile SUA. Și acum trebuie să vedem dacă acest gest diplomatic pe care Uniunea Europeană dorește să-l facă și pe care doamna înalt reprezentant Mogherini, SAE, dorește să-l facă, dacă e mai important decât eventuale consecințe financiare viitoare pe care le-ar putea avea de suferit bei. Deci, Uh, trebuie să vedem care sunt uh, discuțiile, pentru că cei care participă la bordul BEI sunt reprezentanții statelor membre și trebuie să vedem dacă vor valida acest gest diplomatic. Acum, e clar, decizia nu este una simplă, mai mult decât atât vorbim de viitor, dar fără să știm exact care ar putea să fie concret consecințele pe piețele financiare, accesul la finanțare pentru BEI. În fine nu pot să mă pronunț deocamdată pentru că ar trebui să dispunem de mai multe informații financiare referitor la BEI. Însă trebuie să măsurăm consecințele viitoare, să le înțelegem. Acum, cred că solicitarea și poziția politică sunt suficient de importante ca atare pentru a avansa. Dar repet încă o dată, să se dacă punem lista, dacă punem Iranul pe lista țărilor eligibile, asta nu înseamnă neapărat că se vor și realiza investiții. Deci una dintre marile noastre critici față de comisie este uh, prudența aceasta excesivă. Uh, deci, deocamdată, nu cred că ar trebui să ne fie teamă și să ne temem de vreo eventuală investiție care să nu fie ulterior rentabilă. Nu. După cum spuneam, e doar o solicitare. E vorba de un gest diplomatic, de o apropiere față de Iran și de un sprijin față de acordul obținut. Deocamdată, aceasta este aprecierea mea. Voilà. Bun, și poate că într-o zi Uniunea Europeană își va utiliza propria monedă, euro, ca instrument de luptă economică și comercială, așa cum fac Statele Unite. Ar fi absolut logic. Domnul Sarvama. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt aș vrea să declar că, deși nu știm care sunt consecințele tehnice sau bugetare ale utilizării fondurilor europene, consecințele pentru sau consecințele pentru Banca Europeană de Investiții, ei bine, cu toate acestea trebuie să înțelegem ceva, pentru că altfel oamenii vor trage concluzia că există un consens de 100% aici. Și atunci aș, aș adopta mai degrabă strategia domnului Fleckenstein și aș v-aș cere sau v-aș întreba pe toți, fără să aștept neapărat un răspuns. Ce faceți? Sunteți gata să aveți o poziție, suntem gata să avem o poziție clară față de o realizare istorică pentru uh, pacea din Orientul Mijlociu ca uh, pas esențial în istorie, deci aș pune acest uh, lucru uh, ca întrebare și sper că răspunsul este unul pozitiv, sper că avem dreptate, însă faptele totuși uh, ne-ar putea contrazice. Iranul are foarte mulți bani, are multe resurse, însă modul în care le utilizează nu este neapărat exemplul cel mai potrivit și contravine valorilor noastre. Contravine, repet, valorilor noastre. Prin urmare, Da, putem să alimentăm uh, aceste reforme, însă trebuie să înțelegem că acești oameni nu sunt niște reformatori, ci sunt o dictatură care acționează, oprimează în mod brutal, și oprimează în mod brutal uh, poporul și își extinde cuceririle teritoriale în Golful Persic și în Orientul Mijlociu. Aceasta este strategia lor, o strategie care nu are nimic de a face cu pacea. Merci. Mulțumesc. Domnul Sarama este primul de pe lista de vorbitori uh, înscriși uh, membrii ai Comisiei Bugete sau ai Comisiei AFET. Are cuvântul acum domnul Stuart Agnew, care îl um, înlocuiește pe domnul Finch, coordonator FDD la Comisia Bugete. Aveți cuvântul. Iranul um, să devină eligibil pentru acest sprijin financiar, ei bine, acest lucru ar putea crea probleme pentru noi toți este în mod clar, în mod clar mă opun uh, oricărei extindere a operațiunilor BEI într-o țară terță. Însă, în acest uh, caz, Comisia ar putea crea chiar o problemă diplomatică reală cu privire la Iran. Înțeleg însă care este uh, opinia lor. Um, odată cu retragerea lui Trump din uh, acordul uh, nuclear, Uniunea Europeană își dorește să umple acest gol, dar mai degrabă într-un demers vanitos, or, de, de simplu orgoliu cum, uh, cum vor fi afectate operațiunile financiare ale BEI de sancțiunile pe care le vor introduce Statele Unite. Și într-un articol apărut în presă se spune că banca uh, este nemulțumită de această decizie a Comisiei pentru că banca uh, folosește fonduri de pe uh, piețele americane și care va fi reacția președintelui uh, Statelor Unite. În același timp, acum două săptămâni, președintele Organizației Atomice din Iran a spus că se fac pregătiri pentru a se clădi noi, uh, a se construi noi centrale. Prin urmare, chiar Iranul se pregătește pentru un eșec al acestui acord nuclear. Iar acest gen de decizie a Comisiei nu este o modalitate democratică de a le mm, lua o hotărâre într-un domeniu atât de delicat. Uniunea Europeană ar trebui să aștepte să vadă ce se întâmplă după reintroducerea sancțiunilor uh, americane. Um, avem o perioadă scurtă la dispoziție pentru a face obiecții la adresa acestei decizii și invit comisia noastră să facă acest lucru. Mulțumesc, domnule Ecniu. Are acum cuvântul domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. În mod clar, este o problemă dificilă. Mă voi referi nu neapărat la fondul deciziei, ci la percepția și consecințele sale politice. Este evident că în contextul actual o astfel de decizie nu ar putea fi percepută decât ca un act anti-american. Bine, asta nu mă deranjează deloc. Președintele Trump a luat decizia pe care a luat-o fără să se consulte cu noi, deci n-am nicio problemă în acest sens. Însă, va fi percepută și ca un act de susținere față de autoritățile iraniene. Autorități iraniene care sunt de fapt o dictatură teocratică care încalcă drepturile omului, le jocorește și destabilizează diferite state din Orientul Mijlociu, Siria, Yemen și atunci mă întreb dacă trebuie să facem uh, un gest politic care să pară a fi un sprijin pentru acest gen de regim. Și acum, revenind la fondul problemei, nu văd care este interesul de a lua o decizie acum în două eventualități. Prima ar fi că această decizie teoretică poate nici măcar nu va fi pusă în aplicare și am ascultat uh, riscul ca ea să fie pusă în aplicare este practic egal cu zero. Și atunci la ce servește o astfel de decizie? Dacă ar fi pusă în aplicare, ar aduce riscuri și ar putea avea un impact asupra bugetului Uniunii Europene și asupra operațiunilor BEI. Domnule președinte, vă propun să reacționăm aici în calitate de comisie uh, responsabilă de bugete. Dacă această decizie este luată și dacă este implementată, trebuie să se facă o evaluare a riscului. Este o decizie pe care de altfel o luăm în toate celelalte dosare, această evaluare a riscurilor și BEI să ne, și Comisia și BEI să ne spună care sunt riscurile cu care ne-am putea confrunta dacă această aventură continuă și dacă decizia este pusă în aplicare. Prin urmare, vă cer formal ca uh, comisia noastră să solicite o evaluare de risc Comisiei Europene și BEI pentru a ne arăta care sunt riscurile cu care ne putem confrunta. Și apoi putem să cerem de asemenea Comisiei Europene, având în vedere poziția pe care a luat-o domnul Trump, care sunt, să o întrebăm care sunt măsurile pe care le va implementa pentru a proteja companiile europene care vor continua să acționeze în Iran, pentru că până acum am auzit, am auzit numai niște declarații, dar n-am văzut nicio măsură operațională. Deci cred că uh, Comisia uh, Buget ar trebui să ceară o evaluare de risc înainte de această decizie. Mulțumesc, domnul Mureșan. Domnule președinte, în calitate de raportor din umbră PPE, aș spune următoarele. Iran este o democrație care respectă standardele europene, așa cum fac statele membre? Răspunsul este nu. Prin urmare, știm cu cine avem de-a face și sunt de acord cu Gerard Dupre și cu Petre Sarvama, cu ceea ce au spus acești colegi în legătură cu situația din Iran. În același timp, s-a ajuns la un acord politic la nivelul Consiliului, uh, un acord cu toate statele membre și am spus că suntem parte din acest acord nuclear și multe evaluări spun că un acord nuclear cu un regim care nu ne place, care este foarte diferit de, diferit de noi, ei bine, un astfel de acord nuclear totuși funcționează și atunci experții noștri în afaceri externe sprijină concluzia că ne dorim să protejăm acest acord nuclear în ciuda deciziei unilaterale ale actualului președinte al Statelor Unite. Pentru a proteja acest acord și pentru a-l menține, propunerea este de a pune Iranul pe lista țărilor eligibile. În primul rând, acest lucru nu înseamnă în mod automat finanțarea de proiecte în, acele, în acea țară. De exemplu, Rusia este o țară eligibilă și BEI nu, este, nu a angajat niciun fel de credite noi în uh, Rusia încă din 2015. Deci nu cred că ar trebui să ne opunem acestui act delegat, să permitem Iranului să intre pe uh, lista țărilor eligibile și având în vedere uh, angajamentul nostru politic, bineînțeles, însă BEI ar trebui să se angajeze în proiecte doar dacă este sigură că banii investiți acolo corespund obiectivelor de politică ale BEI și nici de cum nu cad în mâinile regimului și nu sunt folosiți pentru obiective care sunt contrare valorilor noastre către BEI, aș spune că BEI este Banca Uniunii, prin urmare trebuie să implementeze deciziile politice pe care noi, Parlamentul, Comisia și Consiliul le luăm. Sigur că trebuie să reduceți riscurile la minimum când faceți asta, însă cu toată înțelegerea față de BEI și Colegii din BEI știu cât de mult apreciez munca lor și contribuția lor uh, la Uniunea Europeană, deci cu toată înțelegerea față de dumneavoastră, rolul BEI este să implementeze politica Uniunii Europene. Și dacă aceasta este politica decisă, BEI trebuie să o implementeze și reprezentanții Bay au citat un um, articol din Wall Street Journal care citează niște surse de la Casa Albă care vorbesc despre riscurile cu care Bay s-ar putea confrunta pe, piața, pe piețele din America. Din nou, cu tot respectul față de Wall Street Journal, trebuie să luăm o decizie politică și aceasta nu se va baza pe un articol care citează surse de la Casa Albă. Noi suntem Uniunea Europeană, iar obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește acordul cu Iranul sunt diferite față de cele ale uh, Casei Albe. Da, au existat atacuri și mesaje pe Twitter și ele vor mai exista și în viitor cu privire la direcția noastră, însă trebuie să rămânem uniți, trebuie să luăm o decizie. Nu ar trebui să răspundem la presiuni și la amenințări făcute publice și prin intermediul um, presei la care v-ați referit dumneavoastră. Într-un mod prudent și responsabil, nu trebuie să ne opunem unui astfel de act delegat. Am ascultat cu atenție ce a spus și Gerard. Trebuie să rămânem uh, atenți sigur, la posibilele angajamente ale BEI în proiecte din Iran și să ne asigurăm că acestea corespund obiectivelor noastre de politică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Golmel! Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu majoritatea cele, celor spuse de antevorbitorii mei, dar dați-mi voie să vă spun că trebuie să procedăm uh, ca de obicei. Trebuie să facem o distinție între contextul politic și responsabilitățile noastre. Contextul politic uh, e clar, nu mai trebuie să repet toate cele deja spuse, dar până la urmă contextul politic nu ține de noi. Rolul nostru este acela de a reflecta dacă această măsură este într-adevăr vehiculul uh, potrivit pentru a obține rezultate pe plan de politică externă. Și din punctul acesta de vedere am auzit uh, Uh, multe argumente, dar mult mai multe contraargumente și uh, în special contraargumente care vin din partea BEI. Ar fi păcat ca din considerente politice să luăm o decizie pe marginea unui instrument care s-ar putea să fie în detrimentul Uniunii Europene. Da, într-adevăr, s-a luat o decizie pe plan politic, uh, nu putem decât să o susținem, dar trebuie să găsim instrumentul potrivit pentru a susține această decizie politică. Mulțumim, domnul uh, Ward. Um, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut foarte ciudat ca felul în care se vorbește despre acest acord nuclear cu Iranul, sugerând de fapt că acordul ar trebui să meargă cu mult dincolo de controlul neproliferării armelor uh, de distrugere în masă. Au trecut mult de la sistemul internațional de control după al doilea război mondial și au existat o felul de acorduri care au fost uh, puse la punct, însă nu au fost întotdeauna respectate. Și nu știu dacă s-a acordat întotdeauna un uh, drept de liberă trecere, ori mă întreb dacă se poate accepta acum uh, să lăsăm deoparte drepturile omului și să permitem acestui regim să continue să facă lucrurile pe care le face. Gândiți-vă, spre exemplu, ieri la spânzurări și uh, spânzurarea unui om uh, care se pare că era inocent. Aceste lucruri nu pot fi acceptate în numele uh, acordului nuclear, care se referea doar la arme nucleare și neproliferarea acestora. Și mi se pare destul de ciudat ca și gândire strategică să sugerăm că e momentul potrivit să, facem, uh, să luăm o astfel de decizie ce ni s-a prezentat astăzi de către diferiți colegi și dacă ne gândim și la staful care uh, lucrează pe subiect, câștigul nu e foarte evident. Și în momentul în care te pui într-o astfel de situație complicată și iei niște decizii care nu trebuie neapărat să fie luate doar în scopul așa de a face gesturi, uh, Uh, abandonezi orice pragmatism și orice gândire strategică. Uiți de acestea, așa că trebuie să fim prudenți. Nu știm care vor fi evoluțiile politice viitoare, știm că sunt dezacorduri, există dezacorduri în materie de evaluare a riscului, și nu știm exact care va fi percepția față de o astfel de decizie față de bei și nu știm care vor fi nici consecințele. Însă, ceea ce părem noi să știm este că asta nu ne va permite să uh, obținem niciun fel de acțiuni uh, urgente în lupta împotriva spălării banilor. Deci e vorba doar de un gest așa, așa că mă întreb ce procedură discutăm noi aici. Uh, mă gândesc că s-ar putea să ne aflăm într-o situație periculoasă pentru că uh, ne vom gândi că, bun, asta e decizia care se impune de la sine, că e firească și că e bine să fie luată, însă fără să analizăm consecințele. Așa că vă rog să fim foarte prudenți noi ca și Uniunea Europeană în momentul în care ne gândim la astfel de hotărâri pe acest subiect. Mă gândesc, oare nu există, n-ar trebui să ținem seama și de obiecțiile bei exprimate? Uh, și mai mult decât atât, să ne gândim și la calendar. Oare e momentul potrivit pentru astfel de decizie? Mulțumesc. Domnul Büchner. Membru al Comisiei AFET, vă rog, Büchner. Ich glaube, wir dürfen hier mehrere... Cred uh, că nu trebuie să să punem uh, lucrurile fără rațiune la un loc. Pe de o parte avem acordul nuclear. Uh, au existat și niște sancțiuni despre care vorbim uh, și acum. După aceea mai există drepturile omului în Iran. Acestea uh, Uh, merg mână în mână cu alte sancțiuni cărora nu li se aduce atingere de această decizie. După aceea mai există și problema angajamentului Iranului în Orientul apropiat, dar nu ne ocupăm de lucrul acesta, ne ocupăm doar de acordul nuclear. De ce anume a acceptat Iranul acest acord uh, nuclear? Să știți că nici eu nu sunt neapărat foarte Uh, sigur. Eu nu aș fi semnat acest acord. De ce? Pentru că acordul împiedică Iranul să producă energie nucleară. Uh, de asemenea, Uh, îmbogățirea uranului să uh, se limitează sau a fost oprită la un uh, nivel cu care eu nu sunt de acord. Dar Iranul a acceptat acest acord și din pricina faptului că populația și-a dorit o viață mai bună și iată, venim la miezul problemei. Iranul a spus că va continua să îmbogățească Iran, uran, uraniu dacă acordul cade. Deci, dacă e uh, să schimbăm poziția Iranului, apoi trebuie să transmitem un semnal populației. Și care e semnalul pe care îl putem transmite? Ei bine, uh, aceste investiții. Dacă acordul cade, Arabia Saudită ne-a anunțat uh, deja că va lucra la rândul său la un uh, uh, program nuclear și știm cu toții că Arabia Saudită are posibilitatea de a lucra la un asemenea program nuclear. Și dacă Arabia Saudită va avea arma nucleară, atunci și alții vor uh, încerca să o obțină. Am fost în 2015 la conferința împotriva armelor atomice de, din Statele Unite și acolo lucrurile erau cât se poate declare, toată lumea își dorește uh, această bombă nucleară. Acum noi uh, ne dorim ca Iranul să dețin această armă nucleară, armă nucleară care odată deținută va duce la înarmarea întregii uh, regiuni sau dorim să sprijinim mai degrabă, mai degrabă acordul uh, deja încheiat cu Iranul și cred că răspunsul e clar, pericolul uh, nuclearizării zonei este mult, mult prea mare. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit din cunoștințele dumneavoastră. Doamna Dalon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt absolut de acord cu colegul meu, Büchner, și anume că trebuie să ne gândim la avantaje și dezavantaje, așa că riscul pe care l-am asumat, dacă nu am respecta ad literam acordul, ar fi un risc mai mare decât dacă l-am respectat. Într-adevăr, Arabia Saudită este absolut gata, să, aproape gata să obțină bomba în cazul în care Iranul relansează înarmarea nucleară, ceea ce reprezintă un pericol teribil pentru întreaga regiune. Cunosc un pic Iranul și pot să vă spun că răspunderea care revine Iranului, e bine, e cea care va fi plătită de popor. Așa se întâmplă de multe ori nu cei care sunt la putere, Ayatollah, sunt cei care vor suferi consecințele. Nu. De aceea cred că va fi un semnal foarte greșit din partea Uniunii Europene dacă n-ar respecta acest acord nuclear uh, cu toate prevederile sale. Gerard Depre, îmi cer scuze, dar nu asta e întrebarea. Eu sunt împotriva acestui lucru, însă îmi doresc menținerea acordului nuclear. Asta nu înseamnă că dacă punem Iranul de pe, o transferăm de pe o listă la alta, cei care ar fi potențial uh, eligibili și cei care sunt beneficiari reali, asta n-ar însemna că punem sub semnul întrebării dorința noastră de a respecta acordul. Da, e adevărat, însă o parte a acordului se referă tocmai la faptul că întreprinderile europene să aibă posibilitatea de a investi în Iran. Și mă gândesc că e foarte important să avem mecanismele necesare în așa fel încât întreprinderile să-l poată face. Uh, Peugeot era prezent, s-a retras, total se retrage. Eu cred că e un semnal foarte greșit și consecințele vor fi oribile. Uh, iranienii se vor apropia de chinezi de, se vor apropia de Rusia și atunci care, cum mai stă cu interesele Europei în această regiune? Uh, nu știu dacă avem prea mult de câștigat. Bien, il n'y a pas d'autres demandes de parole. En tout cas, ce dossier... Dorește să mai intervină cineva? Se pare că nu. În orice caz, dosarul acesta permite europenilor să își reevalueze puterea, influența lor politică la nivel mondial. Domnul Depre ne-a sugerat să cerem băncii europene de investiții să evalueze, să cuantifice riscul prejudiciilor uh, pe care le-ar putea suferi BEI. În cazul în care ar interveni, uh, nu știu, masiv în Iran. Va trebui să încheiem acest schimb de opinii foarte interesant și care ne lămurește de. Și poate că am putea să cerem reprezentanților Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Torsten Batfred, să ne prezinte punctul de vedere al SAE. Pe scurt, foarte pe scurt. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, unii deputați ai Parlamentului European s-au referit deja la acest lucru și anume că e vorba de un consens foarte mare în Uniunea Europeană de a susține acordul nuclear, chiar dacă SUA îl părăsește acest acord și apoi sancțiunile și măsurile economice uh, vor continua, noi vom uh, discuta în continuare cu Iranul, pentru că acestea fac parte integrantă din acord. Deci toate măsurile care ar putea susține acest dialog, după părerea noastră, trebuie să fie susținute. Acum, la nivel geopolitic, ambianța, ca să zic așa, nu eu trebuie să vă explic care e situația. Deci, nu e vorba de o măsură unică, ci avem și alte măsuri pe care le facem împreună cu SUA pentru a vedea anumite derogări posibile, uh, eventual o updatare a măsurilor în vigoare, uh, discutăm și cu alte state pentru a vedea cum anume importurile de petrol pot continua în ciuda acestei noi situații, uh, având în vedere noile sancțiuni americane. Deci, per total, ne dorim să continuăm dialogul cu Iranul, uh, așa cum s-a declarat și la Consiliul pentru Afaceri Externe din 16. Și mă gândesc că această măsură va participa la acest consens. Je suggère que l'on en reste là. Da, președintele, eu v-aș sugera să ne oprim aici. Coordonatorii la următoarea ședință vor hotărâ cu siguranță, probabil prin procedură în scris, dar având în vedere că e situație de urgență, mă gândesc că poate nu mai așteptăm următoarea ședință, ci prin procedură în scris, mă gândesc că ar trebui să avem o, o propunere de obiecție care să fie votată din partea Comisiei de, pentru Buget și toate grupurile politice cu 40 de deputați pot să depună în plen, în funcție de procedura obișnuită, o astfel de propunere în virtutea articolului 205 al TFUE. Iar în ceea ce privește Comisia pentru Bugete, propunerea de obiecție acestea va trebui să fie mai întâi evaluată și să existe o decizie în acest sens din partea coordonatorilor. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere deosebit de interesantă. Vedem care este miza politică pentru Uniunea Europeană importanța politică a Uniunii Europene și cu siguranță vom putea organiza o dezbatere în momentul în care americanii, datorită dolarului, pot să vină cu amenzi foarte grele pentru uh, întreprinderile europene și pentru industria europeană, atunci vom vedea care este viziunea europeană în acest uh, eșichier. Ne putem gândi eventual că la un moment dat uh, să avem un rol uh, diferit pentru europeni și să avem aceeași influență uh, ca și autoritățile americane, dar prin intermediul monedei euro. Bun, mulțumesc tuturor colegilor, uh, celor care au intervenit în numele SEAE, în numele Comisiei Europene, în numele BEI, pentru intervențiile lor. Se încheie dezbaterea în această dimineață și vom trece la mandatul pe care Comisia pentru Bugete îl va acorda reprezentanților săi în perspectiva trilogului pentru o primă reacție a Parlamentului European în ceea ce vrește proiectul de buget 2019. Și acum am să dau cuvântul raportorului nostru general și anume domnului Daniele Viotti. Vreau să vă amintesc că trebuie neapărat să încheiem dezbaterile la ora 12.30. Grazie, Presidente. Ehm, care colegi, care colegi... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că ați văzut cu toții propunerea de buget prezentată săptămâna aceasta de Comisia Europeană și de asemenea și proiectul pe care, de mandat pe care noi l-am redactat în vederea trilogului și care trebuie să fie votat în următoarea ședință plenară din luna iulie. Poate că e o listă cam tehnică, îmi cer scuze deja, o să vă plictisesc, dar aș vrea să subliniez punctele principale ale propunerii care uh, ne-a parvenit din partea Comisiei Europene. Deci, e o analiză nu neapărat politică, ci mai degrabă tehnică. Am să evoc toate rubricile. Mai întâi, rubrica 1A, spălirea cu 3,9% pentru angajamente pentru 2019. Aici, evident, suntem mulțumiți Având în vedere că se reînnoiește este EFSI, suntem de acord cu Inițiativa Europeană pentru Apărare, însă asta nu trebuie să se facă în detrimentul altor programe ce au fost lansate cu succes sau în detrimentul unor programe deja existente. Vrem să menținem sau chiar să sporim creditele pentru acele programe care au niște consecințe extrem de pozitive pentru întreprinderile europene, universitățile europene, pentru economia europeană pentru administrații, cum ar fi uh, Orizont 2020, ITER și așa mai departe. Corpul European de Solidaritate. Și aici suntem mulțumiți. pentru că, iată, ă, într-un târziu s-a lansat acest program, însă ceea ce e inacceptabil este că, de fapt, Comisia ă, o lasă autorității bugetare sarcina de a găsi fondurile aferente. E nevoie de o adevărată inițiativă din partea Comisiei pentru a ne spune ce fonduri vor fi necesare pentru a crea acest corp european de solidaritate și nu branșele ă, bugetare să fie cele care trebuie să se ocupe de acest lucru. Rubrica 1b Sporirea de posturi comparativ cu 2018. 2,8%. Da, e foarte bine că programele CFP vor uh, ajunge la limitele de execuție prevăzute și că întârzierile scad în mod considerabil. Acum, în ceea ce privește partea principală a rubricii 1B, inițiativa europeană în favoarea tinerilor. Aceasta trebuie să fie menținută și consolidată și poate să modificăm un pic propunerea de regulament financiar redactat de comisie și să definim noi nivele de cofinanțare. Și mă gândesc că ar trebui să fim și mai atenți la aceste uh, linii bugetare în momentul în care vom discuta acordul final cu Comisia și Consiliul. Apoi, rubrica 2, o sporire a creditelor de 1,3%. Deci e vorba de o sporire importantă la rubrica 3, 6,7% comparativ cu 2018. Uh, ne mulțumește acest lucru. E vorba de un angajament al Comisiei Europene de a aborda chestiunile de migrație și securitate, însă nu trebuie să uităm și amintim acest lucru și în raport, faptul că această sporire vine după ani de zile de continuitate în materie de redistribuire a fondurilor. Și atunci această sporire reală, până la urmă, nu e decât de 2% uh, în cifre uh, nominale. Deci, uh, criza migratorie, între ghilimele, ar fi necesitat un angajament sporit. Apoi, rubrica aceasta a treia epuizează toate marjele de care dispune, toate rezervele, așa că tragem atenția asupra faptului că s-ar putea să existe probleme în cazul în care apare evenimente neprevăzute. L'impegno della Commissione suntem de acord cu angajamentul exprimat de comisie în acest sens, însă trebuie să amintim că deocamdată nimic nu e definitiv. Avem nevoie de uh, o reformă a dreptului de azil, a legislației în materie de azil. Și uh, până obținem acest lucru, mai întâi e nevoie de un acord între statele membre. Apoi, trebuie să consolidăm sistemul de schimb de informații și de coordonare la nivel militar. La rubrica 4, o spărire de 13,1% o sporire considerabilă, bună, dar care nu trebuie să ne păcălească, pentru că e vorba de o sporire care de fapt e legată de cea de-a doua tranșă de finanțare pentru instrumentul pentru refugiați, de fapt pentru Turcia. Deci despre asta discutăm. Nu e vorba de o sporire a întregii rubrici 4, nu. Deci, din punctul nostru de vedere, nu e o sporire satisfăcătoare sau suficientă fără a uita și faptul că mobilizarea, uh, că nu mai există nicio marjă, nicio rezervă, se mobilizează marja în întregime, nimic nu mai uh, uh, poate fi constituit ca și rezervă la rubrica 4. Avem 100 de miliard, milioane pentru Mediterana, de acord, însă personal mie mi se pare că e o sumă insuficientă. Și pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, împreună cu colegii, ar trebui să ne luăm niște angajamente noi ca și Parlament European în aceste două domenii și ar trebui să spunem că definirea pachetului de compromis ar trebui nu doar să țină seama de notița tehnică din partea comisiei, ci mai mult decât atât să țină seama și de proiectele care sunt alese pe criterii politice. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor general. Și acum vom da cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, Monica Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc colegului Vioti pentru acest raport de cea mai bună calitate. Mai întâi de toate, trebuie să recunoaștem că liniile de orientare ale Parlamentului European au fost luate în considerare de către Comisie în pregătirea acestui uh, proiect de raport, dar mai există hibe menționate de domnul uh, Vioti la capitolul uh, ajutor de dezvoltare, ajutor umanitar, etc. Cu siguranță pe viitor va trebui să putem reacționa la anumite crize, în special pe continent continentul african. Pentru a reacționa avem nevoie de fonduri, bineînțeles. Și tocmai uh, de aceea sunt dezamăgită de faptul că, iată, Comisia Europeană cere un efort mai mare din partea uh, bugetului UE pentru facilitatea pentru Turcia, lăsând în același timp statele membre să facă ce vor. Uh, nu-i, nu-i suficient să, să vorbești, să ții discursuri inflamate, dar în momentul în care vine vorba despre punerea la dispoziția unor mijloace financiare pentru uh, finanțarea unor proiecte care să contribuie la uh, la stabilizarea unor uh, regiuni uh, să nu faci nimic. Deci uh, statele membre vin cu niște decizii foarte vocale, dar când vine vorba despre punerea în aplicare a acestor decizii, aceleași state membre se lasă pe tânjală. Ori lucrul acesta este, din punctul meu de vedere, problematic, uh, pentru că trebuie să recunoaștem că există oameni care în continuare pleacă de acasă și își pun viața în pericol, tocmai din pricina faptului că nu beneficiază de asistența de care au nevoie. Alte aspecte importante ar fi următoarele. Orizont 2020 se poate îmbunătăți 2,3% creștere pentru COSME nu e neapărat uh, o creștere enormă. Uh, din păcate, în momentul de față există o serie de proiecte care sunt uh, depuse pentru finanțare. Problema e aceea că bugetul este prea limitat. Uh, Uh, și, prin urmare, multe dintre aceste proiecte de calitate trebuie să fie respinse. Tocmai de aceea creșterea nu este suficientă. După aceea, securitate și uh, apărare. Agențiile care se ocupă de acest sector, da, merită uh, merită să fie sprijinite. EULISA văd că are un mandat extins, din păcate nu are personalul suficient la dispoziție pentru a se achita de aceste uh, de aceste responsabilități, după aceea Eurojus minus șase posturi? Cum? Cum e posibil așa ceva? Cum putem avea securitatea pe care ne-o dorim atâta timp cât Eurojust uh, pierde șase colaboratori? După aceea, Uh, Celelalte agenții se, se trezesc în exact aceeași situație ca și uh, Eurojust. În vreo două, trei agenții la care trebuie neapărat să verificăm măsurile propuse. AMIF, da, trebuie să aibă un buget satisfăcător, pentru că dacă se va ajunge la un acord și îmi doresc să se ajungă la un acord uh, mai degrabă înainte de miezul nopții decât după, ei bine, atunci vom avea nevoie de aceste fonduri suplimentare, atât cele pentru uh, Dublin, cât și uh, cele, fondurile specifice pentru uh, Grecia. După aceea, programul de dezvoltare industrială și programul Interrail, de asemenea, care le-ar permite tinerilor să cunoască Europa vor fi puse în aplicare abia din 2019-2020. După aceea mai avem o nouă întreprindere comună uh, în uh, domeniul IT. E îmbucurătoare această propunere pentru că, da, avem nevoie de inovare în acest domeniu. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet, domnule Vioti cu siguranță vom mai, eh, va trebui să colaborăm eh, strâns pentru a ajunge la un eh, buget satisfăcător. Va trebui să lucrăm în special cu statele membre, pentru că nu știu în ce măsură statele membre sunt dispuse să ajungă acum la un compromis. Ah, da, ar fi bine dacă ultimul buget din acest mandat ar fi și perfectat și votat la timp. Sper că statele membre să fie înțelegătoare. Și acum dau cuvântul colegului Kölmel, dar îmi dau seama că ne-a părăsit, nu mai e în sală. Atunci dau cuvântul colegului Depre. Mulțumesc, domnule președinte a, ah, să vă fie gura aurită în ceea ce privește înțelegerea statelor membre față de finanțarea Uniunii Europene la nivelul la care ar trebui. Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să vă spun că mai întâi apreciez în mod deosebit munca de depusă de colegul Vioti. Mie mi se pare că mare parte din orientările propuse de dânsul sunt orientări pe care le putem susține, chiar dacă pe anumite aspecte ne-am fi dorit uh, o sporire, o modificare așa, dacă care să meargă în spiritul sporirii bugetului. Trec în revistă, pe scurt. Mai întâi, programul COSME, după cum știți, noi estimăm că e o prioritate, o prioritate pentru grupul nostru ALDE, așa că ne-am fi dorit să avem un efort suplimentar. În orice caz, nu putem accepta scăderea ce a fost propusă de comisie în materie de credite de plată. Apoi, sporirea pentru Erasmus. Aici toată lumea e de acord. Erasmus Plus este o prioritate. Extinderea sa, domnule președinte, pentru ucenici este o prioritate și vrem să amintim acest lucru și prin amendamentele pe care le vom depune. În al treilea rând, întotdeauna avem o problemă și de principiu de principiu, în sensul că uh, nu întotdeauna le respectă Comisia Europeană. Noi întotdeauna am pledat pentru o doctrină bugetară a comisiei noastre și anume că finanțarea de noi programe să se facă prin surse financiare noi și nu prin redistribuire sau realocare. Ori, în ceea ce privește Corpul European de Solidaritate, Programul European pentru Dezvoltare Industrială în domeniul apărării, de fapt, se fac realocări deci, în discuția bugetară pe care vom avea pentru 2019, vom aminti aceste principii și vom, le vom transpune și în fapt. Apoi, trei alte observații pe care aș dori să le formulez. Eu cred că, în ceea ce privește ocuparea pentru tineri, observăm că da, avem inițiativa aceasta pentru tineri cu o scădere de 33,3% comparativ cu 2018, dacă am înțeles eu bine cifrele. Eu cred că va trebui să examinăm acest lucru și să vedem care este nivelul cel mai potrivit ca unde să situăm exigențele. Apoi, mai avem și o problemă și mai serioasă referitor la rubrica numărul 2. Constatăm că în ceea ce privește bugetul 2019, propunerea de buget pentru 2019, creditele utilizate pentru protecția mediului înconjurător reprezintă 20,1 din buget. Deci 0,1 peste obiectiv. Dar dacă e să facem calculele în ceea ce privește întreaga perioadă 2014-2020, atunci ne dăm seama că pentru întreaga perioadă, de fapt, nu va fi cazul nu vom fi peste obiectiv. Deci, bun, da, 20% pentru 2019, dar în fond noi nu ne respectăm obiectivul de 20% pentru întreaga perioadă CFM 2014-2020. Și atunci întrebarea mea e următoarea, oare n-ar fi mai bine să consolidăm uh, anumite linii bugetare în mod considerabil, în așa fel încât să ne apropiem, dacă nu cumva chiar să și atingem obiectivul general, și anume 20% din credite utilizate pentru protecția mediului și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. La rubrica a treia, sunt de acord cu cele spuse de colega Holmeier. Mă gândesc că trebuie să facem un inventar precis al nevoilor de finanțare și, oricum, sunt trei agenții care trebuie să fie consolidate în mod urgent la nivel bugetar. Frontex mai întâi, pentru că, de fapt, controlul frontierelor externe devine o problemă principală în multe state europene, cu riscuri de stabilizare considerabile. Apoi e vorba de EASO, uh, avem un regim comun la nivel european și, evident, în al treilea rând, Europol, pentru că trebuie să consolidăm cooperarea polițienească și lupta împotriva terorismului. Și o ultimă întrebare în ceea ce privește această rubrică 3 și repet ce am mai spus încă o dată. Se prevede un ajutor suplimentar pentru Grecia de 175 de milioane de euro. Dar nu văd nimic pentru Italia. Sau am citit-o greșit? Păi n-au cerut nimic, nu? Din Italia sau cum? A, ah, comisia hotărăște. Ați verificat? Schimb de discuții în sală cu doamna Holmeier. Ai verificat. Bun, am să verific și eu dacă așa stau lucrurile. Și în al treilea rând, ca să mă refer acum la rubrica 4, un comentariu doar. Noi am cerut tuturor instituțiilor europene să aibă o scădere de 5% de personal timp de mai mulți ani de zile și raportul Curții de Conturi pe care eu l-am citit ajunge la concluzia destul de ciudate. Deci, pe aceeași perioadă, numărul de colaboratori temporari sau cu un alt tip de statut a crescut în mod considerabil și că masa creditelor utilizate pentru salarii a sporit, nu știu, cu 9%, dacă nu mă șel, citez, uh, din, din câte mi-aduc aminte. Însă mă întreb care e pertinența dispozitivelor uh, acestea. Și o ultimă observație referitor la Turcia. Eu consider și grupul nostru consideră că ar fi necesar să finanțăm tot ceea ce se referă la facilitatea pentru Turcia. E ceva necesar pentru stabilitate, nu numai din punct de vedere al fluxurilor migratorii, dar și în ceea ce privește situația politică în Europa. În schimb, sumele creditelor uh, îmi pun întrebări. Sincer. Iată, domnule președinte, observațiile pe care vreau să le fac deocamdată. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doamna Nirea nu e de față, era raportor fictiv din partea GUE. Domnul Tarant, de asemenea, în numele verzilor, e absent. Nu-l văd pe raportorul Del. Iată că domnul Kelmel ni s-a alăturat. Poate că dânsul ne va împărtăși punctul de vedere uh, Uh, al grupului sau analiza raportului prezentat de domnul Vioti în ceea ce privește mandatul în uh, ce va fi acordat în perspectiva trilogului din 12 iulie, care va fi de fapt o etapă pregătitoare pentru o eventuală conciliere în ceea ce privește proiectul de buget pentru 2019. Nu? Nu interveniți. Atunci are cuvântul domnul Rubich. Ja, recht herzlichen Dank den Kollegen <laughs> Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Fioti. Cred că accentele au fost bine puse. Cosme uh, este, este până la urmă esențial, doar dacă uh, companiile funcționează, dacă locurile de muncă sunt create, putem spori și bugetele deci, iată, există programe care sunt uh, absolut esențiale pentru viitor. De asemenea, doamna Holmeier vorbea despre uh, Eurojust. Eurojust, într-adevăr, un punct o temă pe care trebuie neapărat să o discutăm. După aceea vedem că cooperarea nu prea funcționează, chit că ar trebui să fie uh, mult mai eficientă de atât. După aceea Uh, EULISA, dacă ar coopera cu BEREC și cu alte agenții similare, ar putea fi mai eficientă. Deci, uh, poate că în bugetul uh, nostru ar trebui să punem accent tocmai pe această eficiență. După aceea, facilitatea conectarea Europei, trebuie să ne asigurăm că aduce beneficii pentru cetățenii Europei. Uh, să nu uităm că CEF este uh, programul acela care permite finanțarea unor proiecte, proiecte care aduc o valoare adăugată europeană. Uh, după aceea, corpul uh, de solidaritate, da, alt lucru important, de asemenea și programul pentru dezvoltarea industrială aș menționa în uh, final Orizont 2020. Uh, în numele PPE aș vrea să vă spun că considerăm că în contextul acestui program ar trebui să punem accentul potrivit care să permită Uniunii Europene să se erigeze în uh, entitate novatoare la nivel mondial. Uh, avem uh, nevoie de mai multă inovare, mai multă cercetare, putem uh, promova Uh, toate acestea, noi, Parlamentul European, prin deciziile luate pe marginea bugetului. Uh, Orizont 2020 împreună cu Erasmus Plus, uh, să nu uităm, merg mână în mână până la urmă și dacă investim în continuare în aceste programe, nu se poate să nu, să nu ne fie recunoscute meritele, așa cum ne-au fost de altfel recunoscute pentru sprijinul pe care l-am acordat programului Wi-Fi for All. Uh, vreau să-i mulțumesc raportorului și uh, vreau să-i spun de asemenea că am toată încrederea în puterea sa de negociere. Euh, mulțumesc, domnule Rubich. Aici discutăm deci despre mandatul uh, referitor la secțiunea a treia, deci nu celelalte secțiuni. Vreau să știu dacă mai dorește cineva să intervină. Se pare că nu. Atunci, cred eu că această odisee ne va permite nouă Comisiei și Consiliului să revizuim anumite priorități la nivel bugetar pentru 2019. Iar în ceea ce privește ocuparea pentru tineri, Aș dori să rog pe raportorul nostru general, eventual n-am putea să utilizăm o parte din credite către măsuri mai uh, structurale, care să indice în mod mai clar formarea profesională, învățarea, uh, ucenicia, pentru că asta, da, dă o structură și ne permite să luptăm în mod eficient împotriva șomajului în rândul tinerilor. Șomaj care afectează un anumit număr de țări și mm, față de care va trebui să utilizăm în mod clar uh, țintit creditele, tocmai pentru a avea o astfel de structură. Și apoi Fondul Industrial pentru Dezvoltarea uh, Industriei din domeniul apărării Eh, poate că ar fi ocazia să subliniem că dacă noi cheltuim bani pentru apărare la nivelul acesta european al Uniunii Europene, atunci asta ne va aduce și economii la nivelul bugetului național. Și dacă bugetul european devine mai consistent, atunci e clar că bugetele naționale vor putea fi reduse și că acest lucru ne va permite să măsurăm concret plus valoarea nivelului european. Și mă gândesc că e un argument destul de bun, tocmai pentru a consolida dorința aceasta de a avea uh, mai multă Europa și mai multă încântare față de Europa. Și cu acestea fiind spuse, poate că domnul Eurel uh, din partea comisiei ne va putea spune care este părerea comisiei în acest sens. Odiseea aceasta ne va permite oare să ne gândim și la alte modificări în cadrul acestui buget? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Um, I think... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că toți cei care au urmărit această dezbatere își dau seama că chestiunea solidarității între statele membre și Uniunea Europeană în domeniul migrației devine din ce în ce mai sensibilă. Dezbaterea este intensă. Din păcate, dezbaterea nu a generat uh, până în momentul de față un consens la nivelul Consiliului în ceea ce privește revizuirea regulamentului de la Dublin. Prin urmare, Comisia trebuie să urmărească în continuare evoluțiile din cadrul dezbaterii și uh, în cazul în care lucrul acesta va fi necesar, va trebui să ne modificăm propunerea, să realocăm anumite fonduri. Bine, încă nu am ajuns în acest stadiu, dar cu siguranță vom urmări cu mare atenție dezbaterea. Vreau să mulțumesc de asemenea raportorului pentru abordarea domnia, domnia, domniei sale, o abordare foarte constructivă. Bineînțeles, Comisia vă stă la dispoziție pentru explicații suplimentare sau uh, asistență tehnică în cazul în care veți avea nevoie de acest tip de asistență. În final, domnule președinte, aș vrea să vin cu niște informații mai, con- mai clare cerute de altfel de către, prin raport modificarea directivei uh, regulamentului privind uh, uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Ei bine, acesta va fi modificat în curând pentru realocările necesare pentru acel program de ocupare a tinerilor după aceea, măsurile pregătitoare și acțiunile pregătitoare și proiectele pilot uh, care ne-au fost aduse la cunoștință de către Parlamentul European sunt în curs de a fi analizate. Până la finele uh, lunii acesteia însă vom veni cu un răspuns clar pentru Parlamentul European. Deci, iată, vom veni cu un răspuns uh, la timp uh, veți avea toate informațiile necesare înainte de trilogul din 12 iunie. După aceea, încă o informație importantă, s-a ajuns la un uh, consens, atât în ceea ce privește Corpul de Solidaritate, cât și uh, în ceea ce privește uh, programul de apărare impactul acestor consensuri va trebui să fie incorporat de către comisie într-o scrisoare de modificare a bugetului, o scrisoare care cu siguranță va apărea cândva în toamnă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Orel. Și acum, în final, îi dăm cuvântul domnului Vioti. Grazie Presidente, tanto mi permetta di eh, ringraziare in modo non... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să mulțumesc uh, colegilor care au luat uh, cuvântul în această dezbatere pentru observațiile atât de precise și de utile pe care le-au făcut. Acum, dacă aș face o evaluare mai poetică și nu atât de tehnică a ceea ce se spune în introducere, aș adăuga că în, uh, cadrul în cursul săptămânii viitoare și după uh, depunerea amendamentelor, așadar uh, până mâine, termenul este până mâine și când vom reflecta la compromisuri, cred că Parlamentul va da dovadă ca întotdeauna de capacitatea de a avea o viziune precisă, clară și apoi vom vedea ce se întâmplă la Consiliu și cu Consiliul. Ce se va discuta în legătură cu migrația, dar și ce spunea doamna Holmeier și ceilalți colegi cu privire la impactul um, Odiseei Aquarius Deseori, din păcate, e nevoie de evenimente tragice ca să se întâmple ceva. Acum n-a fost, uh, din fericire, cazul. Însă dacă această situație cu nava Aquarius uh, va duce la ceva, ea va permite poate Consiliului să înțeleagă că e nevoie de mai mult acțiune umanitară de, uh, și în acest sens e nevoie de mai multe acțiuni în uh, Africa, investiții mai multe. Uh, Și nu noi suntem cei care vom explica cetățenilor că nu mai sunt bani pentru investiții în Europa, dar că acești bani trebuie investiți către Africa. Oricum va trebui să transmitem acest mesaj Consiliului și sper că și Consiliul va putea să își definească o poziție rezonabilă. Acum, în ceea ce privește Italia și situația din Italia, nu îmi voi uh, spune părerea, este un conflict de interese evident aici, însă colegii parlamentari care au majoritatea în Italia ar trebui să ne ajute să ieșim din această polemică. <clears throat> Și în cele din urmă, ceea ce privește chestiunile specifice care au fost abordate aici, Interrail, ajutorul umanitar, Orizont 2020, deci toate aceste subiecte. Nu mă îndoiesc că voi primi amendamente din partea dumneavoastră și vom putea integra lucrurile care au fost uitate, care au fost neglijate. Stimate coleg Rubic și eu aș vrea să pot oferi Europei un ultim buget al acestei legislaturi care să fie orientat mai ales către tineri, către noua generație, proiecte care să intereseze pe tineri. Vom lucra așadar în cadrul Comisiei și în cadrul Parlamentului nostru, apoi împreună cu Comisia, cu Consiliul în procedurile de conciliere, dar va trebui în același timp să lucrăm și cu guvernele noastre, guvernele din țările noastre, pentru a ne asigura că și guvernele uh, vor veni în Consiliu cu o poziție mai flexibilă decât cea uh, inițială. Și în încheiere, îmi manifest solidaritatea, spune vorbitorul, cu interpreții, având în vedere uh, problemele pe care aceștia le-au expus. Mulțumesc, domnule raportor general, pentru aceste afirmații promițătoare care își propun să readucă entuziasmul în Europa. Acum, Amendamentele pe proiectul de raport al domnului Vioti trebuie să fie depuse până astăzi la ora 18. Ne vom exprima poziția prin vot în Comisia Bugete pe 28 iunie, adică săptămâna viitoare. Și Acestea fiind spuse, cred că putem suspenda lucrările noastre care se vor încheia chiar înainte de 12.30, mulțumind interpreților pentru participare și exprimându-ne dorința ca ă, demersurile lor să poată să aibă succes. Așadar, ședința se suspendă aici, ne revedem la ora 14.30.